regulamentului de procedură, Parlamentul constată uh, postul său liber începând cu data de 24 iunie 2015 și informează uh, autoritățile